Tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! Megkezdődnek a... Dragi colegi, explicația voturilor. În uh, ceea ce privește raportul Alvaro, să dau cuvântul doamnei Andrachine un, un minut. Am votat uh, în favoarea acestui acord între Uniunea Europeană și Statele Unite pentru a pune în comun uh, date financiare. Ne dăm seama care este amenințarea pe care o presupune terorismul atât la adresa noastră cât și a celor de peste Atlantic. Vreau să vă reamintesc și nu cred că trebuie să vă reamintesc de toate atacurile teroriste care au avut loc uh, în Europa în ultimul timp. Partenerii noștri americani reprezintă un aliat strategic foarte important, nu numai în domeniul securității globale, dar și din punct de vedere economic și în alte domenii. Angajamentul uh, asumat uh, a fost uh, exprimat uh, de vicepreședintele Biden cu câteva luni în urmă în uh, această cameră. De aceea trebuie să fim mândri că ne-am dat votul nostru pentru un acord care este atât de important pentru combaterea atacurilor teroriste. Există îmbunătățiri substanțiale și clarificări făcute de Parlamentul European de care s-a ținut cont. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Andrichene, domnul Gerard Batten, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Există multe motive pentru a vota împotriva acestei rezoluții, însă nu pot să le menționez pe toate în doar 60 de secunde. Bineînțeles că trebuie să ne opunem terorismului, însă acest lucru nu trebuie să fie folosit ca o scuză ca guvernele să își spioneze proprii cetățeni. Eh, informațiile confidențiale despre care vorbim aparțin cetățenilor, nu Uniunii Europene, Parlamentului European sau unui stat-națiune. Eh, acordurile trebuie să fie încheiate între eh, state și în orice caz este vorba de un acord care beneficiază doar Statele Unite și nu avem nicio garanție Uh, există rezoluții ONU care uh, interzic uh, transmiterea de informații fără consimțământ între state. Eu sper că ONU își va uh, manifesta opoziția în legătură cu acest acord. Mulțumesc, domnule Batten. Urmează domnul Kaczmarek głosowałem za przyjęciem sprawozdania Aleksandra Alvaro. Mulțumesc, eu am votat pentru acest raport al domnului Alvaro. Avem nevoie de instrumente reale pentru a combate terorismul. Un instrument foarte important este profilaxia, adică controlul fluxurilor financiare ale terorismului. Mijloacele financiare sunt uh, combustibili pentru terorism și dacă reușim să restrângem acest uh, combustibil, atunci va muri și terorismul. Un mai bun control al acestor fluxuri uh, financiare poate să îngreuneze terori, celor care teroriștilor și mă bucur pentru acest vot. Mulțumesc! Domnul Tacula are acum cuvântul arvoisa puhemies äänestin myös. domnule președinte mulțumesc și eu am votat pentru raportul alvaro. este foarte important să luptăm împotriva împreună împotriva terorismului. Cu atât mai important este că avem aceleași valori. Este foarte important ca relațiile transatlantice să fie îmbunătățite și știți că valorile noastre sunt aceleași. Și e clar în același timp că și protecția datelor trebuie să fie respectată în același mod și în Uniunea Europeană și în Statele Unite ale Americii. Avem niște limite care nu pot fi depășite nici în cazuri de suspectare de finanțarea terorismului. Și sper că astfel să reușim să combatem în continuare Uh, terorismul și să aducem pacea în lume. Köszönöm, képviselő úr. Végül Daniel Hannan képviselő úrnak adom meg a szót. Mulțumesc și în ultimul rând Daniel Hannan, un minut. There is always a delicate balance. Mulțumesc, domnule președinte. Este un echilibru delicat între libertățile cetățenești uh, și uh, securitate. De 9 uh, ani încoace, acest echilibru nu a fost cel potrivit. Și asta din cauza unei ecuații greșite în politică, pentru că politicienii cred că acțiunea lor trebuie să fie proporțională cu mânia populară și nu cu necesitatea de a remedia o problemă Parlamentele naționale au făcut același uh, lucru de ambele părți ale Atlanticului. Cred că de data aceasta însă avem echilibrul uh, potrivit. Am uh, inclus garanții raționale și cred că dăm posibilitatea forțelor de securitate din lume să colaboreze în mod uh, eficient uh, împotriva terorismului fără să, nu se, fără să se plătească un preț prea mare în ceea ce vește libertățile cetățenești. Cred că această chestiune trebuie să aibă un uh, caracter transfrontalier. Mulțumesc. Următorul raport este raportul Elmar Brock și primul vorbitor este Joe Higgins. Un minut. Vă mulțumesc foarte mult. Eu am votat împotriva acestui raport în legătură cu Serviciul European pentru Acțiune Externă. Trebuie să vedem acest serviciu în contextul politicii externe și de securitate și schimbările uh, aduse acestei politici sub tratatul de la Lisabona. Acest tratat uh, prevede resurse pentru a consolida armamentele în Europa și va fi mai ușor ca uh, statele mari care sunt puteri militare să execute misiuni militare. Este, nu, nu este niciun dubiu că în viitor puterile mari ale Uniunii vor putea să aibă campanii militare în afara Europei dacă consideră că acest lucru este benefici, în beneficiul lor economic, după cum au făcut și Statele Unite. Serviciul pentru acțiune externă va fi uh, un instrument pentru a promova beneficiile economice și monetare ale capitalismului european. Vă mulțumesc. Domnul Tune Kelam are cuvântul acum un minut. I supported Elmar. Sus, am susținut raportul lui Elmar Brock. Poziția unită a Parlamentului European a utilizat la maximum noile oportunități uh, pe care le oferă tratatul de la Lisabona susțin în special supravegherea politică și financiară de către Parlamentul European a Serviciului de Acțiune Externă. Sunt mulțumit de consimțământul înaltului reprezentant de a avea o structură specială la, uh, în cadrul acestui serviciu. Însă, ceea ce este mai important, susținem punerea în aplicare a un echilibru geografic în cadrul acestui serviciu pentru a include reprezentanți din toate cele 27 de state membre. Acest uh, proces a este abia la început. Cred că este important ca revizuirea din 2013 să cuprindă și această problemă a reprezentării egale. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, Laimel Lucian Andrichene, un minut. Mr. Antoniotti. Yes, I missed. Da. M-am înșelat, urmează domnul Alfredo Antoniozzi. Îmi cer scuze, spune președintele. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport, pentru că sunt convins că ideea unui serviciu european pentru acțiune externă este un pas crucial și istoric în dezvoltarea și evoluția politicii externe europene. Mă bucur că înaintăm spre o poziție unde să avem o coerență strategică în acțiunile noastre, prin consultări cu serviciile diplomatice relevante ale statelor membre. Acest lucru ar împiedica duplicarea eforturilor și ar asigura coerența pe termen lung în promovarea valorilor fundamentale și strategice ale Uniunii Europene în, peste hotare. Vă mulțumesc. Urmează doamna Tot. Un minut. President. Domnule președinte, am votat împotriva acestui raport, în vreme ce mulți de Aici uh, sunt entuziasmați de crearea acestui serviciu ca un alt uh, punct important în Uniune. Cred că acest... Uh, noi suntem uh, uimiți că uh, acțiunea politică externă uh, este la este hotărâtă în acest fel. Serviciul pentru acțiune externă va avea o importanță uh, importantă o importanță mare în ceea ce privește acțiunea viitoare, dar trebuie să uh, le răspundem contribuabililor. De asemenea, acest serviciu va costa 900 de milioane de euro și uh, alegătorii din uh, Marea Britanie uh, nu doresc uh, acest lucru. De aceea noi ne opunem. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Corhola. Kiitos, arvoisa puhemies. Union... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut uh, amendamentele care au cerut o verificare a parlamentelor naționale, să fie implicată și parlamentele naționale în verificarea Serviciului European de Acțiune Externă. Uniunea Europeană trebuie să se poziționeze ca actor global, sigur, însă în același timp este necesar ca la finanțare, unde până acum am avut o poziție foarte slabă, să se îmbunătățească situația. Sper că relațiile internaționale și noua structură internațională uh, vor fi mai bune. Mulțumesc! Paldies, prezident! Eiropas ārējās darbības dienas. Mulțumesc, domnule președinte. Serviciul European de Acțiune Externă va uh, îmbunătăți strategic politica externă a Uniunii Europene. așa se va fi mai eficace și mai eficientă. Putem să dovedim că putem să conlucrăm în mod eficace și să putem, putem să fim un jucător global. Serviciul European de Acțiune Externă va reprezenta în, în întregime uh, Uniunea Europeană, însă sunt anumite chestiuni care trebuie să fie uh, rezolvate, pentru că dacă nu, nu va putea să își desfășoare activitatea în practică așa cum trebuie. Și acestea trebuie să fie priorități. Trebuie să se garanteze principiul echilibrului geografic, acesta trebuie să fie un principiu de bază în crearea serviciului de acțiune externă, trebuie ca acesta să fie profesional și echilibrat din prima zi de când este operațional. Compromisurile și uh, o structură echilibrată a acestui uh, serviciu uh, permite reprezentarea uh, tuturor statelor și mulțumesc domnului Brock. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Sikierski. Podjęliśmy dziś decyzję, która Stimate doamne și stimați domni, astăzi am luat o decizie care creează un serviciu european de acțiune externă și accelerează crearea acestuia. Însă există probleme. Politica externă trebuie să fie coordonată în multe sectoare. Uh, nu putem să vorbim despre politică de dezvoltare sau politică comercială dacă nu luăm în considerare și aspectele externe. Și economia în lumea globalizată trebuie să fie legată de politica externă. Mai mult decât atât, trebuie ca competențele de control ale Parlamentului European să fie respectate și, de asemenea, Trebuie să vedem unde se fac legăturile cu acest serviciu. Poate ar trebui să existe o instituție separată, un organism special și, uh, de asemenea, care să cuprindă și cooperarea cu corpul diplomatic din statele membre. E nevoie de o bună diplomație care necesită ani de zile pentru a fi pusă pe picioare și trebuie să luăm în considerare valorile europene și sigur că Uniunea Europeană trebuie să se pregătească mai bine și în ceea ce privește gestionarea crizelor. Mulțumesc!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 Totul se datorează tratatului de la Lisabona, însă eu am anumite dubii în legătură cu întreaga inițiativă. Mă preocupă că se înființează un nou serviciu administrativ. La început, eh, ni s-a spus că nu va fi un serviciu costisitor, însă cred că nu va fi așa. Va fi un uh, exercițiu extrem de costisitor pentru europeni. Avem deja un înalt reprezentant și știm că acest lucru costă. Însă trebuie să ni se spună cât va costa în acest serviciu pentru acțiune externă pentru a avea o imagine clară. Altfel, nu putem să ne exprimăm o opinie uh, rațională. Bineînțeles că statele, statele membre vor fi reprezentate mai mult în uh, acest serviciu, însă personalul trebuie să uh, Uh, vine din toate statele membre și și Parlamentul trebuie să fie reprezentat pentru a ne asigura că puterile sunt distribuite în mod echilibrat. Vă mulțumesc, îmi cer scuze, spune președintele, dar nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Urmează domnul Martin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Salut votul privind Serviciul European de Acțiune Externă. Însă cred că este important să uh, lăsăm procedura deoparte și structuri pentru ca, într-adevăr, să trecem la treabă. Este important pentru Cathy Ashton să aibă o, o echipă care să valorifice și să promoveze uh, valorile europene. Ea ne-a uh, promis că va susține uh, în primul rând cauza drepturilor omului. Trebuie să existe și o structură pentru a raporta rezultatele. Uh, astfel încât uh, situația drepturilor omului să fie abordată uniform. Uh, sunt uh, țări cu care avem un dialog în ceea ce privește drepturile omului nesemnificativ, cum este cazul Chinei. Cred că trebuie să ne concentrăm asupra problemei drepturilor omului în mod deosebit. Mulțumesc. Următorul vorbitor Daniel Hannan. Un minut. Uh, Domnule președinte, există ceva destul de emoționant în legătură cu aceste dezbateri cu privire la crearea unui serviciu de acțiune externă, de parcă Uniunea Europeană nu ar avea deja aparatul necesar unui serviciu diplomatic. În orice stat terț veți găsi o ambasadă a Uniunii Europene care este mult mai mare ca dimensiune decât orice ambasadă a unor a statelor europene. Eh, Baronesa Ashton are un salar de două ori mai mare decât al uh, secretarului de stat pentru externe al Marii Britanii și controlează un buget de 20 de ori mai mare. Uh, Totul ar fi bine dacă politica externă a Uniunii Europene ar fi mai bună decât cea a statelor membre, însă nu este. Ne izolează, uh, Beijingul uh, refuză să uh, se opună, să se alieze poziției noastre în legătură cu Cuba sau Iranul. Cred că avem nevoie de o politică externă în propriul nostru interes. Vă mulțumesc în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, doamna Gresle. Un minut. Eu am votat împotriva raportului Brock din patru motive. Arhitectura serviciului are multe slăbiciuni, uh, totul este mult prea ambigu și avem uh, niște griji importante. În al doilea rând, uh, ambasadele care trebuie să gestioneze bani deocamdată sunt niște riscuri și asigurările nu sunt deloc clare cele pe care am primit până acum. În al treilea punct, um, se dorește crearea unui regulament al Consiliului și suntem o decizie. totuși am permis ca uh, Consiliul să ia din drepturile Parlamentului European și de aceea uh, eu nu mă văd deloc uh, reprezentată de deciziile de astăzi. În al patrulea rând, cum abordăm lucrurile în Parlament. În ultima perioadă am, uh, avem o perioadă de reformă care a fost călcată în picioare cu uh, acordul prezidului și al președintelui. De ce avem o reformă parlamentară care ne uh, indică care sunt procedurile dacă în momentul în care trebuie să le punem în aplicare nu le respectăm? Așadar, eu nu pot să, n-am putut să susțin acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul. Rapo- uh,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

socialist spaniol poate să fie uh, văzut ca o acceptare implicită sau explicită uh, a uh, Kosovo. Am votat împotrivă pentru că am vrut să ne marcăm opoziția. Parlamentul cere statelor membre să recunoască această zonă a cărei uh, secesiune nu este susținută de o rezoluție ONU sau de un acord cu diferitele părți. Din nou, dreptul internațional în momentul de față este cuprins în rezoluția 1244 a Națiunilor uh, Unite. Nu, nu spunem că n-ar trebui să existe o perspectivă europeană pentru Balcan și uh, locuitorii acestei zone, acest uh, lucru a fost uh, spus uh, la întâlnirea de la nivel înalt din iunie. Mulțumesc. Doamna Andrechene, un minut. Am votat în favoarea acestei rezoluții. Salut faptul că Parlamentul European se angajează în discuții cu Comisia și cu Consiliul pe problema extrem de importantă a viitorului Kosovo. Kosovo poate fi considerată ultima piesă din uh, jocul balcanic. Trebuie să poate să progreseze în mod armonios. Independența Kosovo a fost uh, recunoscută deja de 69 de state, inclusiv 22 de state membre ale Uniunii. Este important să luăm notă de faptul că perspectivele de integrare eh, reprezintă uh, un stimulant extrem de puternic pentru statele balcanice și susțin stabilitatea regională. Kosovo este un, alt, un exemplu în acest sens. Trebuie să uh, avem o abordare comună în legătură cu întreaga regiune și cu Kosovo în special. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Bernd Posselt. Un minut. Ca și raportor al PP, vreau să-i mulțumesc doamnei Lunacek pentru buna colaborare. Textul pe care l-am votat astăzi este mult mai bun decât cel din comisie. Am uh, inclus aici Uh, că divizarea Kosovo nu este o opțiune. Acesta este un punct hotărător. Și de asemenea am cerut, ca și în uh, proiectul din comisie, ca cele cinci state membre care nu au recunoscut uh, independența Kosovo să o facă. Acest lucru este logic pentru că Parlamentul European în 2005 și în 2007 cu majoritatea de trei sferturi a solicitat recunoașterea independenței Kosovo. Majoritatea statelor membre au făcut acest lucru între timp și e nevoie de mai multă claritate. Trebuie să spunem foarte clar că nu Uh, vor mai exista negocieri cu privire la statutul Kosovo. Domnul Panzeri, pe care îl apreciez, uh, este citat astăzi în mass media, cum că uh, vor urma niște negocieri cu privire la statutului, ceea ce ar fi foarte periculos. De aceea este absolut necesar ca urgent să se facă clar faptul că nedivizarea și recunoașterea statului Kosovo sunt elemente centrale ale acestui raport în strategia noastră dinainte de aderare. Mulțumesc următorul vorbitor și, în același timp, ultimul, domnul Daniel Hannan. Domnule președinte, de la începuturile tratatului de la Paris și de la Roma, proiectul european a ridicat uh, obiectivul supranaționalismului mai presus decât cel uh, al naționalismului și acest uh, lucru uh, a fost important cu scopul de a ține în mod artificial un uh, stat multietnic. Am susținut la început independența Kosovoului, pentru că mai bine de 90% din populație a votat pentru asta, însă trebuie să extindem acest proces la minoritățile naționale din teritoriul respectiv pentru a permite, de pildă, populației sârbe să facă ceea ce fac de facto și să aibă o, uh, un guvern, o guvernare din partea uh, concetățenilor săi. Puteți să poți să ții un uh, stat multietnic la oaltă, dar de îndată ce dai dreptul oamenilor să voteze, ei optează pentru autodeterminare în mod democratic și trebuie să beneficieze de asta. Mulțumesc uh, foarte mult. Declarația privind Albania urmează. Dau cuvântul doamnei Andrie Chene. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea acestei rezoluții. Pentru că, din nou, trebuie să Eh, susținem aspirațiile de integrare europeană a statele, ale statelor din zona Balcanilor prin eh, acorduri de asociere. Albania a înregistrat progrese tangibile în domeniul reformelor, însă este de asemenea un stat care trebuie să facă mai mult pentru a se apropia de normele Uniunii Europene și de criteriile de aderare este nevoie de susținere suplimentară pentru uh, asigurarea statului de drept și a drepturilor omului. Rezultatele și felul în care s-au au decurs alegerile din 2009 nu au fost satisfăcătoare. Democrația și statul de drept sunt la baza unui sistem democratic și uh, sunt criterii cruciale pentru integrare. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Bernd Posselt. Un minut. Socialiștii, foști comuniști din Albania, încearcă să destabilizeze guvernul democratic de acolo. Noi respingem acest lucru. Din păcate, exact același lucru se încearcă acum în Macedonia. Al a fost aici uh, liderul opoziției uh, din social, socialiste, Uh, care a vorbit cu comisarul Füle într-o uh, discuție confidențială și după aceea, în uh, împotriva tuturor regulilor și stilului european, a dat o declarație de presă și a spus că comisarul i-ar fi dat dreptate în polemicile sale de politică internă. Situația nu a fost așa și am spus acest lucru domnului Fülle. Uh, cineva nu poate să abuzeze de uh, un comisar european pentru a face propagandă socialistă în interiorul țării. Guvernul din Macedonia este legitimat, democratic, uh, face o treabă excelentă, um, duce această țară pe drumul către Uniunea Europeană și opoziția, opoziția are drept să facă opoziție, sigur, dar nu are dreptul să abuzeze de Uniunea Europeană. Uh, Acum discutăm situația din Republica Kyrgyză. Îi dau cuvântul din nou doamnei Andrichiene. Mulțumesc. Am votat pentru rezoluție pentru că am vrut să mă alătur colegilor mei pentru a condamna violența de luna trecută din Republica Cârgâză. Este deplorabil că au luat cu asalt străzile, au împușcat civili și au ales uh, ținte pe baze etnice. Vreau să îmi exprim condolențele pentru cei aproape 300 de morți și cei 2000 care au fost răniți sau spitalizați. Este important ca noi să uh, supunem unei presiuni autorităților căcâze pentru a fi imparțial în ancheta acestor elemente violente. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Wider este următorul vorbitor. Rezultata Kirghizii din... Mulțumesc, domnule președinte. Agresiunile etnice din iunie au avut ca rezultat pierderea de sute de vieți omenești, mii de oameni sunt în spitale și zeci de mii au trebuit să-și părăsească locuințele, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să fie mai activă și mai implicată în soluționarea problemelor. Dacă vrem să ajutăm Cârgăstanul, atunci trebuie să ajutăm oamenii și nu guvernul de acolo. În 22 iunie, în delegație, ne-am întâlnit cu uh, ambasadorul de acolo și acesta ne-a spus că nu a avut loc un, o epurare etnică și că mass media uh, nu a prezentat uh, lucrurile așa cum se cuvine. Uzbekistanul are o altă părere. Se spune acolo că în Kyrgyzstan uh, mai mulți activiști pentru drepturile omului au fost arestați și noi trebuie să luăm poziție, trebuie să acționăm, trebuie să vorbim cu vecinii Cârgăstanului și cu Rusia și cu China, pentru că aceste state au o influență în această regiune. Solicităm de asemenea trimiterea de observatori internaționali în această țară și o anchetă internațională. Mulțumesc, președintele întrerupe. Are acum cuvântul, uh, urmează următorul subiect, și anume SIDA HIV și primul vorbitor este doamna Săborska. Da. Po takmer 30 Vă mulțumesc, domnule președinte. După mulți ani de politică a Uniunii Europene în statele africane, raportul de astăzi spune că numărul de persoane care suferă de HIV-SIDA este în creștere. În 2008 s-a, înregistrat o creștere de 2,7 milioane. Uniunea a investit milioane de euro și în continuare numărul de bolnavi crește. Nu este oare acesta un motiv să ne întrebăm dacă facem ceva greșit? Poate că Prezervativele nu sunt soluția cea bună, ci fidelitatea. Medicina poate să facă minuni astăzi. O femeie care este uh, infectată pozitiv cu HIV poate să aibă copii neinfectați. Nici o politică a drepturilor reproductive nu ajută Africa. Fac un apel Uniunii Europene să evalueze eficacitatea finanțării pentru programelor împotriva HIV-SIDA. Uh, mulțumesc. Deputat uh, Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Am preferat să mă abțin în privința acestei rezoluții, deoarece data limită menționată în text la articolul 2 cu referire și la românia poate fi prea restrictivă în contextul uh, negocierilor de la geneva privind convenția privind interzicerea anumitor tipuri de arme convenționale. consider că mecanismul onu este un cadru multilateral adecvat pentru examinarea și negocierea unui instrument juridic internațional care să reglementeze regimul munițiilor cu dispersie în condițiile în care la negocieri participă o sută zece state. mulțumesc. Köszönjük szépen, képviselő úr, és most a... Mulțumesc. Iar acum, în legătură cu viitorul PAC după 2013, există destul de multe cereri de a lua cuvântul. În primul rând, îi dau cuvântul domnului Kalinowski. Se pare că nu este aici, însă. Deci, are cuvântul domnul Iar, un minut. Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Politica agricolă comună este o istorie de succes, nu trebuie să mai spun acest lucru. Am uh, făcut foarte multe până acum. Avem o aprovizionare stabilă a populației cu alimente, în al doilea rând uh, uh, îngrijirea peisajelor și, de asemenea, utilizarea din ce în ce mai bună a resurselor regenerabile, care protejează mediul, flora și fauna. Sigur că avem în continuare de făcut multe lucruri. Creșterea verde, energiile regenerabile și uh, combaterea foametei la nivel global. Prin politica agricolă comună uh, dorim să avem o sursă de locuri de muncă indiferent de mărimea uh, sau de tipul întreprinderilor și raportul Lyon definește aceste sarcini ale politicii agricole comune foarte bine. De asemenea, raportul Lyon um, militează pentru un model pe doi piloni al PAC. Aici trebuie să cerem o uh, finanțare adecvată a acestui domeniu de politică. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Alfredo Antonioți. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru raportul Lyon pentru că sunt de acord cu raportorul și anume că trebuie să avem o politică agricolă comună care să continue procesul de reformă care a început anii trecuți, însă să dea și răspunsuri concrete provocărilor cu care ne vom confrunta în Europa în următorii ani. Cred că cele cinci elemente cheie descrise în raport, securitatea alimentară, durabilitatea, biodiversitatea și protecția mediului, precum și creșterea ecologică, constituie un punct minunat de pornire. Dacă vrem să veghem și să garantăm că va exista o politică agricolă comună care să țină cont de schimbările nu numai din Europa, ci din întreaga lume. Mulțumesc! Mulțumesc! Crista Clas, următorul vorbitor. Raportul Lyon cu privire la viitorul politicii agricole comune a arătat opinia clară a Parlamentului European, care a trasat Comisiei niște sarcini foarte clare. Eu am votat pentru acest raport și mă bucur de larga susținere de care s-a bucurat în uh, Parlament. Um, avem nevoie de alimente sănătoase, de un mediu sănătos, de o politică agricolă care să fie durabilă și Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să susțină și să Uh, sprijine acest domeniu. Europa trebuie să garanteze securitatea alimentară a cetățenilor săi. Europa, de asemenea, este o zonă cu avantaje climatice care are responsabilități pentru asigurarea uh, alimentelor pentru oameni din întreaga lume. Însă, în același timp, Europa trebuie să lucreze, să conlucreze mai coerent și mai bine cu restul lumii. Trebuie ca agricultorii să aibă un nivel de trai rezonabil. Alimentele trebuie, în cazul în care e necesar, pot fi și importante, dar în același timp trebuie să fie respectate condițiile de mediu, iar cetățenii noștri, cei din agricultură, au nevoie de un trai decent. Mulțumesc. Domnul Sikierski acum. Mulțumesc. Și eu am votat pentru acest raport. Însă vreau să spun că eu cred că mecanismul de intervenție ar trebui să fie inclus. Acesta nu acționează împotriva pieței libere. Trebuie să susținem dezvoltarea agriculturii în uh, regiuni uh, și, de asemenea, educația. Pentru că foarte mulți oameni uh, fug din zonele rurale către orașe și trebuie să gestionăm cumva acest lucru. Uh, dezvoltarea în zonele rurale este mult mai slabă decât în orașe. 60%, uh, cu 60% este mai mic venitul la nivel în zona rurală decât în zona urbană și de aceea agricultorii protestează. Acum este momentul să vorbim despre dezvoltarea durabilă a agriculturii. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Doamna Es atbalstu šo jo tajā ir uzsvērti Domnule președinte, și eu am susținut această rezoluție pentru că este vorba aici de criterii foarte importante pentru noua agricultură, noua politică agricolă. Se cere ca ajutoarele directe din bugetul, să vină din bugetul Uniunii Europene și țara mea, Letonia, este deja de câțiva ani membru al Uniunii Europene, însă agricultorii noștri primesc aproximativ 90 de euro pe hectar ca asistență, în timp ce cei din uh, Grecia primesc 550 și cei din Germania 300 de euro pe 100 de hectare, ceea ce este o distorsiune a, a concurenței. Prin astfel de mecanisme crește prăpastia între statele membre vechi și statele membre noi, între statele mari și statele mici. Astfel, dezvoltarea în uh, noile state membre nu este promovată. E nevoie de un mai bun echilibru și de o concurență loială. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tacula are acum cuvântul. Domnule președinte, eu am votat pentru raportul Lyon. există mai multe puncte în care am avut rezerve legate de țara mea. Însă, raportul la în sine este un raport bun. El acoperă multe domenii ale reformei. Eu însă vin dintr-o țară mică și pentru noi a, agricultura este cu totul diferită decât cea din Germania, de exemplu. Condițiile nu, nu sunt aceleași și de aceea am votat altfel, în mai multe puncte. Am votat nu. Dar mi-aș dori ca pe viitor uh, țările mici să fie luate în considerare în mod special. Au nevoie de o atenție specială, pentru că pentru noi agricultura uh, este o asigurare a, a vieții. Mulțumesc, domnul David Martin, acum. Thank you, President. I voted a... Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva raportului Lyon pentru că peste tot în Europa guvernele reduc bugetele. În Regatul Unit, uh, doctorii și profesorii se confruntă cu reduceri ale salariilor și pensiilor. Și prizonierii sunt eliberați din închisori pentru că nu putem, ne putem permite păstrarea lor înăuntru. Însă, partidele din guvernul Uh, din Regatul Unit votează pentru păstrarea cheltuielilor în agricultură. Acest lucru mi se pare inacceptabil, mi se pare greșit că comunitatea uh, agricolă este protejată în timp ce toate celelalte sectoare suferă. Uh, dacă unele sectoare se confruntă cu reduceri, atunci și celelalte sectoare trebuie să uh, își uh, să sufere uh, reduceri asemănătoare. Domnul Kamal. Ah. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cineva poate să înțeleagă că atunci când liderii politici uh, din Europa, la sfârșitul celui de-al doilea uh, război mondial, Înțelegem de ce au vrut să promoveze politica agricolă comună și securitatea alimentară, dar dacă vedem uh, cu 60 de ani mai târziu această politică și costurile pe care le implică pentru cetățeni, cetățenii plătesc de trei ori mai mult, odată pentru uh, birocrație, odată pentru subvenții și prețul mare pe care trebuie să-l plătească în magazine. Mai degrabă decât să vorbim despre reforma PAC, cred că ar trebui să o uh, abolim, să abolim uh, PAC-ul va permite agricultorilor să înflorească, va permite contribuabilor să aibă mai mulți bani și să-i folosească mai util și va permite consumatorilor să aibă uh, prețuri bune. Reforma uh, nu este suficientă. Este timpul să uh, eliminăm PAC-ul. Mulțumesc și nu în ultimul rând, doamna Iatemachi. Un minut. Puhemies, äänestin Lyonin... Domnule președinte, eu am votat pentru raportul Lion. Este un raport echilibrat. De asemenea, el garantează că în întreaga Uniune Europeană se poate face agricultură, se pot produce alimente și astfel se poate garanta aprovizionarea cu alimente a cetățenilor. Au fost mai multe puncte unde am votat altfel decât grupul meu politic. pentru că în anumite situații reglementarea pieței și intervențiile pe piață sunt necesare pentru a garanta siguranța alimentară și de asemenea o dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc! A sora négyen következnek. Péter Jár képviselő urat kérem Äh, äh, Peter Iar, mulțumesc, președinte, am votat pentru acest raport. Două lucruri mi se par foarte importante. În primul rând, aspectele ecologice, sociale și de calitate, uh, produsele importate trebuie să respecte aceleași cerințe ca și cele produse în Uniunea Europeană, pentru că nu are niciun sens să ne gospodărim în mod durabil uh, stocurile de pești dacă alți parteneri comerciali le uh, exploatează până la distrugere. În al doilea rând, din punct de vedere economic, dacă aprovizionarea în interiorul Uniunii Europene ajunge doar la 40%, Eh, stocurile de pește sunt eh, puse în pericol, aici se, văd, eh, se vede șansa acvaculturii. Ar trebui să extindem acest domeniu cu cercetare științifică și mai ales să-l organizăm într-un mod ecologic, pentru că în acvacultură se, găsesc, se vor găsi locuri de muncă și deci o valoare adăugată pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Valdere urmează acum. Un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, acest raport spune că aspectele ecologice și economice ale Uniunii Europene trebuie să fie avute în vedere și, de asemenea, uh, pescuitul costier, acesta trebuie să fie promovat pentru că el promovează cultura, identitatea și asigură locuri de muncă în uh, acest sector. Din păcate, realitatea este următoarea. Pescarii letoni au niște cote atât de mici și o asistență atât de redusă din partea Uniunii Europene, încât este mai, uh, e, pur și simplu este mai avantajos pentru ei să își distrugă bărcile și să nu pescuiască, ceea ce e tragic. 550 de kilometri ai coastei nu vor fi gospodăriți astfel și micii pescari uh, nu, pute, nu pot să trăiască. Uh, marile uh, întreprindere, întreprinderi industriale uh, au de asemenea pagube și de aceea trebuie să schimbăm ceva. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kelly, acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport al domnului Cadec și mă bucur că am purtat această dezbatere în Parlament. Aș dori să spun câteva cuvinte. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să își apere proprii cetățeni. Și acest lucru se aplică și comunităților costiere care există de sute de ani și care supraviețuiesc din pescuit. Noi trebuie să avem aceleași standarde în ceea ce privește produsele din afara Uniunii Europene, după cum a spus domnul Han, și trebuie să facem mai multe pentru a promova agricultura și acvacultura, care uh, ne va ajuta să ne și dezvoltăm. Vă mulțumesc! și, nu în ultimul rând, domnul Saed Kamal. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc noastră și tuturor pentru uh, răbdare. Când uh, am întâlnit pentru prima dată această... Uh, uh, am crezut că PCP înseamnă, uh, are legătură cu comuniștii și nu cu politica pescuitului. Trebuie să se hotărască cât uh, uh asemenea comunismului, acest lucru a fost uh, un dezastru. A dus la o scădere a stocurilor și toți uh, fermierii se uh, plâng de acest lucru. Cred că este vremea să învățăm lecția conservării pescuitului în Islanda, în Noua Zeelandă, așa cum a spus uh, antevorbitorul meu, aceste comunități de pescari sunt apărate pentru că uh, ele uh, trăiesc uh, din asta și uh, transmit uh, generațiilor uh, viitoare um, meșteșugurilor. Este răspunsul bun uh, mai degrabă decât uh, politica comună de domeniul pescuitului, care a fost un eșec total. Mulțumesc, domnule. și pe noi uh, ne preocupă natura. Reluăm la ora 3. Official. Official.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 Este un caz absolut clar, din punctul nostru de vedere, că avem de a face cu o încălcare, iar ă, o persoană care de fapt apără drepturile altora să ajungă condamnat este deosebit de trist. Doamna de Kaiser. Doamna președintă, mulțumesc. În spatele cazului Farai Magui, întreaga chestiune a exploatării diamantelor Zimbabwe este un membru voluntar al procesului de la Kimberley care permite să